Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, Parlamentelor Naționale, distinși colegi, am plăcerea să vă urez bun venit în această după-amiază la atelierul care se va ocupa de problema echilibrului între viața profesională și viața personală în încercarea de a vedea unde ne situăm în prezent în acest domeniu. Și acum voi trece la limba spaniolă. Dacă aveți nevoie de traducere, vă rog să vă puneți căștile. decía que creo que es eh, muy interesante en este momento donde. Eh, Așa cum spuneam, iată că astăzi, în data de 8 martie, vorbim despre o problemă extrem de importantă, emanciparea economică a femeilor, rolul lor pe piața, rolul lor în uh, viața economică și echilibrul între viața personală și viața profesională. O problemă de mare actualitate. După cum știți, Parlamentul nostru a abordat această problemă, am discutat despre o directivă cu privire la, cu privire la, concediul, de, la concediul parental, însă din cauza atitudinii unor state membre, Comisia s-a văzut în situația de a retrage acest proiect de directivă. Astăzi așteptăm cu nerăbdare noua propunere pe care ne va transmite uh, Comisia Europeană și doamna Iurova ne-a promis-o încă din luna aprilie. Vom, vom vedea cum vom putea progresa în acest domeniu al asigurării echilibrului între viața profesională și viața privată. Însă nu numai femeilor uh, ne adresăm atunci când vorbim despre acest subiect. De obicei, într-adevăr, noi ne ocupăm de toate aceste lucruri și o facem cu succes, dar uh, răspunderea se cuvine împărțită cu soții, cu partenerii bărbați în ce privește creșterea și educarea copiilor. Avem cu toții o răspundere de asumat în acest domeniu și femeile și bărbații, motiv pentru care instituțiile Uniunii Europene, Parlamentul nostru, trebuie să facă progrese prin intermediul politicilor și al actelor legislative în materie. Și vă mulțumesc uh, celor care participați la această dezbatere în după amiaza aceasta. cunoașteți deja cum se procedează de la atelierele precedente, ca logistică, la mod de lucru. Dacă vreți să interveniți, trebuie să vă înscrieți pentru ca dezbaterile să se desfășoare cât mai fluent și să participe cât mai multe lume. De aceea vă rog să vorbiți rar și să uh, aveți intervenții cât mai succinte pentru a le permite și celorlalți să intervină. Și acum, fără să mai lungesc vorba, îi voi da cuvântul tinei Astola, care este uh, director general la DG pentru Justiție și Consumatori din cadrul Comisiei Europene și ne va prezenta așadar perspectiva Comisiei Europene. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și vă dau cuvântul, doamna Astola. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați organizat atelierul acesta în cadrul uh, aniversărilor din jurul Zilei Internaționale a Femeii. Sunt multe feluri de a aniversa această zi. Sunt uh, multe părți ale lumii în care femeilor li se aduc flori în această zi. Dar cred că este la fel de important să avem o dezbatere politică în legătură cu situația femeilor în prezent. Știm cu toții că situația economică a femeilor încă nu e suficient de bună. Este mai proastă decât a bărbaților. Cunoaștem diferențele în materie de salarizare. Știm diferențele în ce privește șansele femeilor de a avea acces la piața muncii. Știm că mai multe femei decât bărbați lucrează cu jumătate de normă. Și veniturile de pe durata întregii vieți sunt mai scăzute în cazul femeilor decât uh, în cazul bărbaților. Există o discrepanță și la pensii. Vorbim astăzi de un raport privind inegalitatea, din care putem vedea că uh, diferențele de venituri este de circa, sunt de circa 40%. E greu de crezut că sunt atât de mari. S-au făcut progrese importante, femeile acum participă mai mult decât oricând la piața muncii, însă nu e o constantă. Mereu există pași înapoi. Simon de Beauvoir cred că spunea că de câte ori apare o criză sau de câte ori se întâmplă ceva rău, de atâtea ori situația femeilor pe piața muncii devine mai fragilă. Știm cu toții că și în acest secol tot femeile sunt acelea care poartă povara cea mai mare în ce privește uh, îngrijirea copiilor. mult mai mult decât bărbații. Ele sunt acelea care trebuie să facă un pas înapoi de la viața profesională, lucru care le afectează veniturile și apoi pensiile. Sunt statistici care arată că atunci când bărbații au copii, au tendința de a lucra mai mult. Pe de altă parte, nu știu dacă își doresc acest lucru, dar se pare că, în prezent, societatea asta așteaptă de la ei. să mai arată în studiu că nu e doar o problemă a femeilor aceasta, de fapt e o problemă pentru toată lumea și femei și bărbați. În ce privește rolul Uniunii Europene, raportul publicat astăzi ne prezintă o situație care ne arată că în statele membre progresele sunt diferite. și noi am putea să jucăm un rol în ce privește stimularea progreselor în toate statele membre. Echilibrul dintre viața profesională și viața personală, care face obiectul inițiativei despre care se vorbește acum, a făcut la rândul său obiectul unor consultări publice cu partenerii sociali. Prin urmare, avem deja o serie întreagă de date iar rezolația dumneavoastră, și anume crearea unor condiții de viață favorabile pentru asigurarea echilibrului între viața profesională și viața personală, a fost de asemenea o contribuție importantă din partea dumneavoastră. Așa cum s-a spus, ne propunem acum să vă înaintăm o propunere în luna aprilie, Așa cum s-a spus de asemenea, propunerea cu privire la concediul de maternitate a fost retrasă. Propunerea de acum este mai amplă, vizează și acțiuni politice și de politică și uh, legislație în încercarea de a promova ideea că munca plătită și neplătită trebuie să fie împărțită între femei și bărbați, în mod egal. Însă lucrurile trebuie abordate sistemic, trebuie analizate toate elementele la oaltă, nu separat. Dacă avem în vedere, de exemplu, uh, concediile parentale și familiale, există posibilitatea unor aranjamente de muncă flexibilă. Dar și alte lucruri sunt importante, de exemplu investițiile în uh, grădinițe. Astfel de instituții sunt fundamentale ca, pentru că le permit femeilor să meargă la serviciu. Eu vin din Finlanda și am avut norocul, la vremea mea, să am mm, să, să, să existe în țara mea oameni înaintea mea care să se fi bătut pentru uh, existența acestor instituții care se ocupă de îngrijirea copiilor, astfel încât să le permită părinților să aibă un loc de muncă. Și apoi, Stimulentele fiscale și sociale Acestea sunt întrucâtva o problemă spinoasă, fiindcă pe de-o parte promovează familia, dar pe de-altă parte uh, se pot constitui într-o capcană pentru femei. De regulă, femeia este uh, cel care, al, numărul doi din familie care câștigă, care pune pâinea pe masă. Deci dacă avem în vedere problemele de investiții, fondurile structurale deja sunt folosite acum de mai multe state membre pentru a construi infrastructură pentru de îngrijire a copilului și sperăm că astfel de inițiative vor continua. Avem, cum spuneam, o propunere în care s-au implicat mai mulți comisari și și domnul Moscovici ne va susține prin uh, măsuri fiscale, de stimulant, stimulente fiscale. E important așadar ca legislația să țină ritmul, să țină pasul cu schimbările din societate, iar noi suntem foarte angajați să lucrăm în sensul acesta, contăm ca întotdeauna pe uh, sprijinul dumneavoastră, fiindcă în acest uh, domeniu, Parlamentul uh, ne-a însoțit întotdeauna și ne-a susținut. Mulțumesc foarte mult, doamnă Astola. Și acum îi dau cuvântul Elenei Perivie, care este cercetător în uh, observatorul francez al, în, pentru situația economică și ne va vorbi de uh, studii în legătură cu uh, Uh, grădinițele și concediul uh, parental. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră printre noi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vă mulțumesc că m-ați invitat să particip la acest eveniment. Mi s-a cerut să am o intervenție de 10 minute și să vă ofer o imagine de ansamblu în legătură cu calitatea de pe piața muncii și uh, a diferitelor politici în materie de egalitate de gen uh, în Europa. Mi s-a spus că pot vorbi în franceză, de aceea pot, am să trec la limba franceză. S-au spus deja numeroase lucruri și nu vreau să repet nimic din ce s-a spus. E adevărat că în Europa diferențele între femei și bărbați persistă pe piața muncii, chiar dacă între statele membre există diferențe, ceea ce arată că se poate avansa, se poate progresa și există marjă de manevră în țările noastre. Rata de participare a femeilor la piața muncii este mai scăzută decât în cazul bărbaților. E un lucru valabil și pentru uh, țările nordice, unde însă cifra este de 5 uh, puncte uh, în Franța este 10, în timp ce în Franța este de 10 puncte și în țările sudice de 20. Deci iată diferențe semnificative între țări. Așa cum s-a spus, femeile sunt mai afectate de programul parțial de muncă. Există și aici aranjamente diferite în țara mea. De exemplu, de exemplu există în țările nordice sunt, uh, sau în țările de jos există programe mai uh, avantajoase. În Franța însă, în Germania uh, și în Regatul Unit, situația e mai puțin avantajoasă, deci iarăși, diferențe foarte mari între statele membre. Apoi există și segregări foarte mari de la un domeniu la, alta, un domeniu la altul. Uh, ceea ce ridică problema uh, valorificării sarcinilor efectuate de femei și bărbați în diferite domenii de activitate. Segregarea se regăsește și la nivel, la, la, pe axa verticală. Femeile au mai puțin acces la funcțiile de răspundere, ceea ce e valabil și în sfera economică și în sfera politică, deci aici mai este mult de făcut. Asta se întâmplă în ciuda faptului că, de regulă, fetele sunt mai calificate decât băieții în majoritatea statelor membre. Și cu toate acestea, accesul la funcțiile de răspundere este invers proporțional. Apoi, problemele de salarizare, foarte importante în Uniunea Europeană din punctul de vedere al discrepanțelor și ele se explică prin uh, diferența de uh, ore de lucru, programul cu uh, ore, programul parțial cu muncă parțială este um, o miză importantă și nu numai acesta. Uh, ci și discriminarea este un factor de care nu trebuie să uităm. Studiile economice ne arată în prezent că femeile au șanse mai mici de a avea acces la funcțiile de răspundere și sunt mai prosalarizate. Apoi, există consecințe, drepturile sociale, s-a vorbit despre pensii mai devreme. Femeile au acces redus la așa numita responsabilitate socială directă decât bărbații. Asigurările sociale se construiesc în majoritatea țărilor în funcție de uh, numărul de ore prestate, în funcție de numărul de ani de muncă. Deci femeile sunt aici dezavantajate. Apoi, uh, sarcinile din interiorul familiei și ajung astfel la politici care ne-ar permite să corectăm această situație și anume că în prezent majoritatea sarcinilor din uh, gospodărie sunt în prezent efectuate în Uniunea Europeană de femei, în majoritate. În țările în care avem uh, un model masculin de uh, cel care câștigă bani în familie, Ehm, există stimulente fiscale și există tot felul de alocări, tot felul de ajutoare sociale care, care susțin specializarea rolurilor în cuplu. Sigur că asta însă nu conduce la emanciparea femeii, dar nu se poate spune în astfel de împrejurări că munca femeii nu este remunerată, nu. Iată că le oferă bani aceste sisteme, dar nu le oferă emancipare. Ce putem spune în legătură cu ce privește legătura dintre viața personală și cea profesională și politicile în materie? Aici există două tipuri de astfel de politici. Unele care vizează externalizarea sarcinilor din familie, de exemplu, uh, iată, îngrijirea copiilor se realizează într-o creșă sau într-o grădiniță Iată, femeile nu se mai ocupă ele de problemele acestea, ci le încredințează unei entități externe finanțate din fonduri publice. Un lucru foarte important pentru că îi permite femeii să aibă mai mult timp la dispoziție. Să nu uităm, e vorba de faptul că majoritatea uh, acestor uh, activități uh, se face tradițional de către femei. Bine, acum se face prin intermediul unor servicii publice sau pe piață, dar uh, îi permit femeii să se elibereze de ele. Însă, chiar și așa, personalul care lucrează în aceste instituții publice sau uh, private sunt, este reprezentat tot de femei, deci tot majoritatea femeilor sunt acelea care uh, au, se ocupă de aceste activități. Uh, și nu se schimbă nici uh, modul în care funcționează viața cuplului, deci specializarea rolurilor între femei și bărbați în cadrul cuplului rămâne aceeași. Prin urmare, trebuie să mobilizăm două instrumente extrem de importante aici, anume concediile parentale, cu condiția ca aceasta, acesta să fie conceput astfel încât bărbații să fie stimulați să intervină și uh, să se angajeze în viața familială. Uh, Uh, în societățile europene avem o situație clară și incontestabilă. Rolul fundamental aici îl joacă femeile. N-am văzut însă niciodată rolul acesta răsturnat, și anume bărbații să, să se ocupe mai mult de familie. Prin urmare, miza aceasta este foarte mare și ea permite să ar permite ca bărbații să-și asume mai mult răspunderea în cadrul familiei, activităților din familie, decât până acum. Sunt multe lucruri de făcut în acest domeniu. Se știe că în multe state membre există, pe de o parte, concediile de maternitate, pe de alta, concediile de paternitate și uh, de asemenea, există și concediile paternale. Sunt și state membre în care există doar concedii paternal, uh, concedii uh, Uh, parentale, deci fiecare își asumă rolul ce revine. Apoi uh, există și state în care se acordă trei luni mamei, trei luni bărbatului și tatălui și trei luni pentru amândoi, în funcție de cine își dorește, concedii foarte bine plătite. Uh, deci o parte din aceste concedii în țara mea, în Franța, este obligatorie. Mamele sunt obligate să-și ia concediu de maternitate. Există și un concediu de paternitate foarte bine remunerat, dar neobligatoriu, care e de mai puțin de două săptămâni. Și există și un concediu parental care este foarte discriminatoriu pentru femei și n-am să intru în detalii. Exemplul Franței cred că se regăsește și în alte țări. Uh, concediul de maternitate e obligatoriu, dar cel paternal nu este obligatoriu. Eu cred că ar trebui ca acesta să devină obligatoriu pentru a transmite taților un semnal foarte puternic că trebuie să facă ceva în momentul în care se naște un copil. Sigur, sunt și probleme mai pragmatice, concediul acesta nu se poate lua simultan și mama și tatăl, alvinteri uh, ar exista riscul ca domnii să, să-și folosească concediul altfel decât îngrijindu-și copilul, așa cum arată studiile sociologice. În orice caz, aceste instrumente trebuie folosite pentru stimularea egalității între sexe, așa încât uh, să se atingă obiectivul acesta de transformare a societății și nu doar în sensul emancipării femeilor, ci de transformare a societății în general, astfel încât discrepanțele acestea să fie mai mici. Doar așa vom putea să facem pași înainte în ce privește egalitatea. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias, señora Perivier. Estoy de acuerdo y comparto. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Perivie, sunt de acord uh, cu dumneavoastră și sunt de acord și cu ceea ce ați spus și anume concediile de paternitate trebuie să fie similare cu concediile de maternitate. Numai astfel vom putea ajunge la o egalitate în ceea ce privește accesul la piața muncii. Parlamentul uh, a luat deja poziție asupra concediului de paternitate care nu poate fi uh, transferat, dar care trebuie să fie remunerat. Astfel, cred că trebuie să continuăm. Înainte de a da cuvântul colegilor și colegilor noștri din uh, Parlamentele Naționale, aș dori să-i dau cuvântul lui uh, reprezentantei Confederației Europene a Sindicatelor, Um, de la ETUC mai exact, uh, care se ocupă tocmai de acest uh, subiect. Cred că uh, este, va fi interesantă contribuția ei. El cascos. Mulțumesc. Voi profita de posibilitatea de a vorbi în spaniolă. Nu se întâmplă foarte des. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru că ne permiteți să ne transmitem mesajul. Ne ocupăm de aceste subiecte de mult timp. Uh, concediul parental a fost uh, consecința unui acord între sindicate și patronate. Am negociat un bun acord cu uh, cele uh, trei cele mai mari uh, patronate din Europa. Recunoașterea drepturilor este ceva pozitiv și pentru uh, întreprinderi. Responsabilitatea întreprinderilor în societatea noastră crește astfel. Am participat la două consultări ale comisiei în ceea ce privește pachetul uh, de reglementare referitor la echilibrarea vieții private cu cea profesională. Propunerile sindicatelor uh, sunt clare în acest sens. Bineînțeles, punctele de plecare sunt diferite. Există țări care au o legislație ce oferă o bună protecție atât femeilor cât și bărbaților, ță, însă există și țări în care acesta, acest lucru nu se întâmplă. Datorită negocierilor colective, um, există există țări în care există obstacole mai uh, mici în echilibrarea uh, vieții private și profesionale și tocmai aceste țări sunt cele care oferă mai multe posibilități uh, femeilor de a lucra cu normă parțială, de a părăsi, dar și de a reintegra piața muncii, deci oferă mai multă flexibilitate. În trecut, eram oarecum împotriva propunerii comisiei, însă comisia ne-a spus că va fi și mai ambițioasă și că va încerca să elimine stereotipurile de gen. Însă noi am continuat și am insistat astfel încât uh, concediile de maternitate să fie plătite pentru o perioadă minimă de 14 până la 18 săptămâni. Asta recomandă și Organizația Internațională a Muncii. Nu suntem uh, pentru o prelungire a acestei uh, perioade. Acest lucru ar putea reprezenta un risc pentru femei um, și le-ar împiedica în uh, progres, în progresia lor în carieră un uh, concediu de maternitate în Europa. Asta este ceea ce sprijinim uh, pentru o perioadă de 14 până la 18 săptămâni. În uh, urma crizei, mai multe femei au fost concediate pe motive de maternitate. Sute de mărturii am primit și au fost uh, s-au prezentat și în instanță femei care au depus plângere pentru că au fost uh, concediate în momentul în care au anunțat uh, că sunt gravide sau când au vrut să se reîntoarcă la locul de muncă. În anumite cazuri au fost obligate să ofere posturi ce nu, le, ce nu corespundeau cu competențele lor sau posturi cu uh, normă parțială. moment, în momentul în care semnezi un contract cu o întreprindere, anumiți angajatori îți uh, uh, solicită uh, mm, să accept să fii concediată în cazul în care rămâi gravidă. În ceea ce privește rolul părinților, Noi solicităm să existe un concediu de paternitate. Când el există și e plătit, ă, bărbații um, iau acest concediu atâta timp cât nu uh, le afectează cariera. Dar trebuie să fie un concediu care să nu fie transferabil. Avem la uh, revizuirea legislației privind concediul parental. Ea se aplică uh, și femeilor și bărbaților. Ar fi bine dacă s-ar putea crește și vârsta permisă până la care să fie uh, luat acest concediu parental. Deocamdată este până la vârsta de 8 ani a copiilor. Uh, bineînțeles, constatăm că populația europeană îmbătrânește uh, și, drept urmare, trebuie să, uh, să se creeze și un concediu pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, astfel încât să avem un cadru juridic și pentru astfel de, situa- astfel de situații. Avem așa numita generație uh, sandwich, um, în care au, sunt cei care au și copii, dar trebuie să se ocupe și de propriilor părinți, fără să fie uh, penalizați. Organizațiile patronale ne spun că există deja prea multă legislație uh, iar noi uh, spunem că există legislație numai pentru două aspecte ale întregului pachet. Trebuie să fim mai ambițioși, să lansăm mesaje clare uh, și să arătăm că Europa socială este posibilă. Avem de-a face cu o investiție socială. Societatea va beneficia de pe urma acestor prevederi, iar noi, ca sindicate, vom solicita ca această politică socială să fie pusă în aplicare. Mulțumim foarte mult! Acum le vom asculta și îi vom asculta pe uh, colegele și pe colegii noștri. Oportun, în primul lugar, tine la palabra și y siento... Am să vă rog să vă limitați la două minute intervențiile îmi cer scuze de pe acum dacă vă pronunț greșit uh, numele, spune doamna președinte. Doamna Boguslava din Parlamentul Polonez. Szanowni Państwo, ja jestem z Polski, przedstawicielką Senatu. Mulțumesc. Eu reprezint uh, Senatul Polon, sunt vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Sociale și uh, Familiale. Vin dintr-o țară în care egalitatea de gen uh, a încetat să fie o problemă în urmă cu 600 de ani. În 1384 uh, aveam o regină nu un rege, și avea drepturi de pline în fața regilor altor țări. Femeile polone pot vota de peste 100 de ani. În 1918 aveam 8 femei uh, deputat. Acum avem 14 în Senat și 130 în uh, Camera Inferioară, în Sejm cred că pot interveni pe subiect, ci în calitate de mamă. Am patru copii pe care i-am crescut și am lucrat în același timp și i-am crescut împreună cu soțul meu cu care am împărțit uh, sarcinile. Și acum uh, generația copiilor mei nu are uh, probleme de egalitate de gen. Uh, fica mea a studiat fizică și unul dintre fiii mei este infirmier. În Polonia, diferența în remunerare este mai mică decât în alte țări. Diferențele sunt relativ mici. Avem uh, multe femei în uh, consiliile de administrație, mai multe decât în alte țări. Același lucru este valabil și pentru femeile care studiază uh, domenii tipic masculine. Cred că și problema îngrijirii copiilor a fost rezolvată destul de bine în Polonia. Uh, concediul de maternitate dura 16 săptămâni și acum a fost crescut la un an. Avem și un concediu um, paternal care permite um, bărbaților să se ocupe de copiii lor. Eu sunt medic și am observat uh, un lucru care era o problemă în comunitatea romă. Femeia, copilul și uh, bărbatul veneau la medic, uh, vin la medic acum și bărbatul schimbă scutecele, ceea ce era de negândit uh, în urmă cu ceva vreme. Promovăm așadar egalitatea de gen, dar este important să nu, ar- să nu aruncăm bebelușul cu apa din copaie. Uh, Pot să vă spun că în Polonia bărbații fac de toate, gătesc, fac curat. Chiar dacă asta s-ar putea să-i frustreze. Mulțumesc pentru atenție. Tine la palabra también como miembro. Mulțumim. Din partea Parlamentului European avem pe doamna Konovska. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Astăzi, iată, vorbim despre echilibrul între viața privată și cea profesională. Sigur, asta e lucru pe care ne-l dorim cel mai mult și suntem departe de a atinge acest deziderat. În secolul 21 încă bărbații și femeile trebuie să facă această alegere. Fie stau acasă, fie lucrează și de multe ori trebuie să poarte povara dublă. O carieră profesională și creșterea copiilor o schimbare ar necesita investiții semnificative și aș vrea să reliefez aici două lucruri. Dacă vrem să formulăm politici corecte, trebuie să analizăm barierele într-o manieră corectă. De ce încă ne scapă acest echilibru? Există obstacole evidente, cum ar fi lipsa de acces sau accesul insuficient la servicii de îngrijire a copiilor sau a vârstnicilor, însă există și bariere mai puțin evidente. Uh, mă refer aici la lucruri de genul uh, reglementarea pieței pentru persoanele care oferă îngrijire la domiciliu. Dacă reglementăm acest sector așa cum trebuie, atunci ne va fi mai ușor să echilibrăm o carieră cu creșterea copiilor. Alte bariere invizibile țin de mentalitatea corporatistă. Nu vorbesc de ore de lucru flexibile, muncă online, vorbesc despre acele reprezentări stereotipe care încă există și de conștientizarea chestiunilor de egalitate gen la nivelul societăților comerciale a angajatorilor, se impun mai întâi diagnostice pertinente care se permită o legiferare relevantă și apoi introducerea de politici publice. Apoi, adesea există această tensiune, pe de o parte trebuie să faci față uh, cerințelor profesionale, pe de altă parte ai și viața privată și în acest context uh, se pune de regulă problema femeilor, dar dacă vedem această problemă ca una strict feminină, cercul vicios nu va fi rupt niciodată, pentru că în realitate problema îi vizează și pe bărbați. Trebuie să vorbim permanent de împărțirea poverii, trebuie să subliniem nevoia ca bărbații să preia uh, o parte a efortului implicat în creșterea copiilor, curățenie, corvezile zilnice ale casei și așa mai departe. Dacă nu uh, punem punct acestor practici, situația nu o să se schimbe. Dacă vrem să mergem mai departe, dacă vrem într-adevăr un echilibru între viața profesională și cea personală, trebuie să ne slujim de mai multe instrumente decât de simpla presiune pe care o pune, să zicem, Parlamentul European. Există multiplicitate de factori uh, care ar putea influența un astfel de demers. În mod paradoxal, de exemplu, criza democratică ar putea să ne ajute, pentru că cu cât ține mai mult această criză demografică, cu atât uh, se contractă mai mult piața forței de muncă și atunci femeile, sigur, vor avea acces mai ușor pe piața forței de muncă. Apoi, presiunea socială și conștientizarea acestor probleme sociale. Femeile trebuie să știe că nu trebuie să aleagă între o carieră profesională și creșterea copiilor. Dacă înțeleg mai bine acest lucru, soluțiile vor începe să apară. Mulțumim foarte mult, doamnă Colușca, și acum, în încheiere, din partea Parlamentului suedez, doamna Palosuela, care va fi raportoare pentru acest atelier mâine, când avem ședința plenară și dezbatem rezultatele discuțiilor noastre. Mulțumesc, promit că Mâine am să trag mai multe concluzii pe marginea intervențiilor de astăzi. În această seară însă am să mă refer la situația noastră din Suedia. Știți că în Suedia avem politici generoase de concediu parental, 480 de zile în total, 390 dintre ele presupun încasarea unui procent semnificativ din salar, puțin sub 100%, dar oricum te încurajează să să iei concediu. Trei luni trebuie să fie împărțite, trei luni ia mama concediu, trei luni ia tata. Noi am vrea să modificăm uh, puțin și să lăsăm la latitudinea familiei uh, care dintre părinți și a concediu de maternitate sau paternitate. Știți că pensia e afectată de uh, uh, o astfel de pauză în carieră, însă dacă fiecare familie are posibilitatea de a alege, atunci multe probleme potențiale dispar. Deci, indiferent dacă stă tata sau mama acasă, banii continuă să vină și continuă să vină în casă la același nivel. și de asemenea când un părinte rămâne acasă, contribuția la fondul de pensie practic se împarte între ambii părinți. Problema e cum uh, rezolvăm problemele uh, fără a veni cu măsuri legislative. Politicienii spun că fiecare familie povara trebuie împărțită egal. În, în opinia noastră, și nu suntem singurii care cred acest lucru, dar în Parlament uh, suntem o minoritate, chestiunea concediului parental uh, ține și de valoarea pe care o pui pe timpul petrecut cu familia. Alegerea nu e dictată în principal de rațiuni economice. Am avut o discuție cu foarte mulți părinți care au fost intervievați în acest sens și m-am bucurat să văd că mulți dintre ei spuneau că pentru ei nu e o problemă dacă cariera intră într-o pauză momentană, pentru că copiii sunt importanți și vrea ca acest, aș vrea ca acest lucru să fie bine înțeles. Problema e cea a efectelor pe termen lung pensii scăzute, nu timpul petrecut cu familia, în statul bunăstării pe care îl avem în Europa, ar trebui să punem mai mult preț pe timpul petrecut acasă cu familia. S-a vorbit deja despre nevoia de a discuta politicile în materie de practici la locul de muncă. Nu trebuie să presupună automat că în momentul în care facem un copil și rămânem acasă, mai ales dacă suntem femei, când uh, cauți un loc de muncă, n-ar trebui să fii întrebată dacă vrei să faci un copil sau nu. Noi avem o legislație care interzice clar acest lucru și uh, oamenii trebuie să știe că dacă vrei să faci un copil pe parcursul carierei profesionale, ai perfect acest drept. Avem exemple din Suedia în care apărea un loc de muncă, se știa că feme- o anumită femeie ar fi angajatul ideal, dar deocamdată e în concediu de maternitate și se începe cu un, cu un substitut, cu o persoană angajată temporar până la încheierea concediului de paternitate. Iată, deci, se poate. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă Wheeler. Mai avem o solicitare de intervenție, însă nu mai mult de două minute, vă rog, pentru că suntem la sfârșitul ședinței. Trebuie să încheiem pentru a ajunge la restaurant la timp. doamna Ințit, din partea Parlamentului Italian. Vă rog două minute. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul președinte. Aș avea o întrebare punctuală. Spuneați pe bună dreptate că nu sunt suficiente acele structuri de îngrijire a copiilor. Nu sunt suficiente instrumentele cum ar fi concediul parental și așa mai departe. Planul Juncker se referă la o realocare, o redezbate, o, o, o nouă dezbatere pe tema instrumentelor acestora care ar trebui să fie investite nu numai în infrastructuri, ci și în capital uman. Nu s-ar putea uh, aloca bugete pentru a susține măsuri de training, de formare a personalului sau a capitalului uman, să spunem. Una, una buena opción, es una buena propuesta y así lo trasladaremos en el trabajo que tenemos en el Parlamento. Din punctul meu de vedere, este o propunere excelentă și aici, în Parlament, când o să analizăm planul Juncker, o să vedem dacă nu putem integra și chestiunile de gen, pentru că uh, Trebuie să facem asta atunci când discutăm macropoliticele la nivel european, avem ținte specifice în materie de egalitate între sexe. Categoric, ideea noastră este una extrem de salutară și să sperăm că, într-adevăr, o să putem traduce în realitate aici, în Parlament. Vă mulțumesc! Nu mai avem timp la dispoziție și îmi pare rău, doresc să mulțumesc tuturor participanților, tuturor intervenienților și experților prezenți în sală. Și de asemenea vă reamintesc că avem uh, încă un uh, întâlnire planificată pentru această seară în restaurant. Vă mulțumesc!